So, dear colleagues, welcome. Uh... Dragi colegi, bun venit la reuniunea noastră, bun venit și doamnei comisar Vestager. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Înainte de a începe dialogul nostru structurat cu privire la concurență, trebuie să vă informez în legătură cu câteva lucruri. Mai întâi de toate, dacă nu sunt obiecții, adoptăm ordinea de zi. Apoi am câteva informații să vă ofer în legătură cu trialogurile în curs. În ce privește benchmark-urile, 25 februarie, echipa de negociere a încheiat negocierile cu privire la propunerea de uh, modificare a regulamentului, deci s-a ajuns la un acord provizoriu cu privire la conceptul de benchmark-uri privind de tranziția în materie de uh, aspecte climatice, de de asemenea, acest acord acoperă și cerințele de informare care trebuie să fie incluse în declarațiile privind benchmarkurile și uh, prelungirea perioadei de tranziție pentru benchmarkurile critice și cele care implică țările terțe. Apoi, în ce privește titlurile de valoare garantate, s-a ajuns la un acord politic la al patrulea trialog cu privire la uh, activele garantate și la condițiile de îndeplinit în contextul uh, regulamentului privind cerințele de capital pentru activele, pentru uh, titlurile de valoare eligibile pentru un tratament preferențial, condițiile pentru o um, pentru termenul de garanție care poate fi prelungit, la fel și penalitățile pentru încălcarea regulilor, uh, Uh, s-au uh, soluționat și deci mulțumim foarte mult pentru acest lucru echipei de negociere. Și apoi am lucrat foarte mult în ceea ce privește revizuirea privind firmele de investiții. Am avut un ultim trialog cu privire la acest pachet care a avut loc în 26 februarie. S-a ajuns la un acord provizoriu uh, pentru a asigura un nivel de egal de tratament între companiile sistemice mari și o mai bună protecție a investitorilor. În timp ce firmele mari vor continua să facă obiectul unui regim prudențial complet, cele mai mici, firmele de investiții nesistemice mai mici, vor face obiectul unor reguli uh, pe măsură cu privire la cerințele de capital și supraveghere, întrucât sunt mai puțin expuse riscurilor. Reguli echivalente pentru companiile de investiții din țările terțe au fost înăsprite, pe lângă uh, cele cerințele organizaționale de control intern uh, și de desfășurare a activității, firmele din țările terțe vor putea să ofere servicii de importanță sistemică pentru Uniunea Europeană numai după o evaluare amănunțită din partea Comisiei, căreia ei se adaugă și o monitorizare sporită din partea ESMA. Negociatorii au convenit de asemenea ca firmele de investiții care fac obiectul unor cerințe de transparență în legătură cu investițiile pe care le fac, uh, să își îmbunătățească comportamentul în ceea ce privește uh, votul în timpul reuniunilor de acționari. Și în fine, în ce privește dezvăluirile, în 27 februarie 2019, echipele de negociere au înregistrat un progres substanțial cu, privinț, cu privire la cerințele de due diligence și la dezvoltarea de informații cu privire la durabilitate. Următorul trialog va avea loc la Bruxelles pe 6 martie. Apoi, în ce privește revizuirea ESFS, al treilea trialog cu privire la aceasta a avut loc pe 27 februarie. Discuțiile au continuat pe marginea aspectelor legate de combaterea spălării banilor și un prim dialog politic a avut loc sub, cu privire la supravegherea ESA, guvernanță, uh, organismele comune, finanțare și competențe, dar nu s-au făcut foarte multe progrese pe marginea acestor chestiuni. Echipa de negociere a Parlamentului European a arătat clar Consiliului că un acord asupra AML-ului doar nu va fi acceptabil și că e nevoie de un acord pe marginea întregului text, însă pentru asta e necesar ca Consiliul să dea dovadă de mai multă flexibilitate. Comisia, uh, comisiei s-a solicitat să elaboreze un număr de propuneri de compromis ca follow-up, iar următoarea reuniune va avea loc pe 12 martie. Deci multe trialoguri, multă muncă, și acum, în sfârșit, putem să vorbim despre dialogul structurat împreună cu doamna Margaret Vestager. Este o plăcere să fiți alături de noi, doamna comisar, și cu toții știm că dezbaterea cu privire la politicile de concurență este printre prioritățile noastre absolute. Vreau să-mi exprim sprijinul pentru munca de foarte bună calitate pe care a desfășurat-o doamna comisar Vestager. Nu cred că există o contradicție între o concurență viabilă și cu dispoziții puternice și respectiv capacitatea de a avea la nivelul Uniunii Europene un, uh, un sector puternic. Cred că cele două pot merge mână în mână. Sigur că e nevoie de mai multă reflexie, de mai multă muncă, uh, Lucrurile acestea sunt importante pentru a putea evalua în ce fel pot fi puse în aplicare mai bine regulile în cadrul nostru de concurență global. Asta însă nu înseamnă că e cazul să abandonăm obiectivul nostru de a asigura o concurență echitabilă în Uniunea Europeană ca o condiție pentru inovare, creștere și pentru a asigura condiții mai bune pentru consumatori, precum și pentru aprofundarea și definitivarea pieței noastre unice pentru creștere în ultimă instanță. În acest uh, context, doamna comisar, ați făcut o treabă foarte bună. Sigur însă că acum a venit momentul să vă dăm cuvântul pentru a ne spune, pentru a ne prezenta punctul dumneavoastră de vedere. Vă rog, doamnă comisar. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru această, această prezentare amplă. Ea reflectă tradiția dialogului nostru structurat de-a lungul anul, anilor, cu puncte de vedere foarte clar exprimate, în special în ce privește obiectivul nostru comun, și anume acela de a fi în slujba cetățeanului. Acestea fiind spuse, desigur, pentru mine personal este și o ocazie colorată cu puțină tristețe, pentru că este, prima da- este ultima dată când vorbesc în fața acestei comisii ECON. De circa 5 ani am discutat într-un mod foarte uh, constructiv am discutat despre cum putem face ca întreprinderile din Uniunea Europeană să poată înflori fără a afecta concurența în avantajul consumatorilor. Aș dori să le mulțumesc tuturor raportorilor care ne-au permis să mergem pe această cale, Morten Messerschmidt, Werner Langen, Tibor Shani, Ramon Tremosa și, desigur, Michel Raymond. Mulțumesc, desigur, și raportorilor din umbră, dumneavoastră reprezentați grupuri politice diferite, partide diferite, cu unghiuri și priorități diferite, în activitatea dumneavoastră, însă cu toții am lucrat în consens și anume că trebuie să asigurăm o concurență echitabilă, un tratament egal, întrucât acesta reprezintă piatra unghiulară a proiectului nostru european. Sper ca acest angajament să rămână aproape de inima uh, Comisiei Econ și după alegeri. Între timp însă munca noastră în Comisia Europeană continuă. Nu putem să transmitem mesajul uh, că vă lăsăm singuri pentru că există alegeri. Sigur că regulile trebuie în continuare să fie puse în aplicare și în perioada alegerilor. În același timp deschidem discuția și pentru prioritățile viitorului și în acest sens sper ca discuția aceasta să fie un prilej pentru dumneavoastră de a transmite mesajul și către uh, alegătorii dumneavoastră în, luna care, în lunile care vin am lansat o, un proces de reflexie privind punerea în aplicare a dispozițiilor legate de concurență în epoca digitală și avem în vedere importanța accesului la date pentru ca această concurență să funcționează. Ne interesează în special consumatorii și îngrijorările lor în legătură cu ce se întâmplă cu datele lor în contextul economiei digitale, ce se întâmplă cu inovarea, cu accesul la date, care sunt uh, serviciile pe care le pot oferi companiile. Vedem că în companiile, că uh, companiile dominante cu actori mici, dar perturbatori de asemenea, uh, pot să creeze probleme pe piață. Există platforme care riscă să se opună unei șanse echitabile de a concura și altor întreprinderi. Sigur că regulile trebuie să se aplice și în universul offline. Și aici Uniunea Europeană stă bine, avem un excedent comercial important astăzi în bunurile fabricate. Avem 7 din 10 europeni care au un loc de muncă, un număr care n-a fost niciodată atât de mare, iar calitatea acestor locuri de muncă este acum mult mai bună decât în alte părți ale lumii. Sigur, asta nu înseamnă că totul e perfect, dar înseamnă că am făcut foarte mult pentru a ajunge până aici. Sigur că mai avem multe de făcut, în special în rândurile tinerilor, care trebuie să aibă o șansă mai bună de a avea acces la piață, dar oricum stăm bine. Ne confruntăm de asemenea cu provocări și pe piața internațională, pentru că ne concurăm cu companii din restul lumii care nu asigură condiții egale de concurență. Într-o lume atât de interconectată, cu noi cu toții, cetățeni, întreprinderi, ne întrebăm ce se întâmplă dacă condițiile la nivel internațional nu sunt aceleași. Cred că însă Uniunea Europeană ar trebui să aibă toată încrederea și să insiste pe respectarea intereselor sale cu uh, politici de apărare comercială robuste atunci când e vorba de uh, subvenții dăunătoare sau atunci când se aplică dumpingul în uh, produsele care sunt introduse pe piața Uniunii Europene. Trebuie ca acele companii care au acces pe piețele noastre, acele țări care au acces pe piețele noastre, să ofere și ele acces uh, companiilor europene pe piețele lor. Din păcate, în zilele noastre nu există încă această simetrie. Trebuie să facem uh, ca la nivel internațional să se elimine practicile acestea dăunătoare în materie de subvenții, folosindu-ne toate instrumentele la dispoziție. Trebuie să analizăm cu multă atenție uh, investițiile directe pentru a vedea dacă nu cumva investițiile străine riscă să ne afecteze securitatea. Trebuie să vedem cum putem monitoriza influențele străine în uh, sectoarele strategice. Uniunea Europeană trebuie să-și folosească dimensiunile atunci când insistă pe respectarea unor condiții echitabile de concurență la nivel internațional. Desigur însă, că cei mai puternici suntem atunci când suntem uniți. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să ne fructificăm uh, piața unică care permite companiilor mici sau mari să își uh, fructifice competențele, să-și îmbunătățească uh, practicile și să-și facă bunurile disponibile peste tot. Regulile europene de concurență permit întreprinderilor să crească nu numai în mod spontan, firesc, ci și achiziționând alte întreprinderi, menținând în același timp piața deschisă. Am autorizat numeroase fuziuni pentru că nu erau dăunătoare concurenței. Fuziuni care au dus la nașterea unor actori europeni mari, cum ar fi Opel, Peugeot, InBev, SAB Miller, Siemens și Gamesa. În ultimii 10 ani am autorizat peste 3.000 de fuziuni și am interzis numai 9. Pentru fiecare companie care își dorește fuziunea aprobată, există de regulă numeroase Uh, alte companii și sectoare afectate. Oțelul merge la producătorii de autoturisme, cimentul către sectorul de construcții. Aceste întreprinderi, întreprinderile din aceste sectoare trebuie să aibă un acces, acces la prețuri echi, echitabile pentru a putea fi competitive. Atunci când avem îngrijorări, este o regulă pentru noi și nu o excepție ca companiile să propună soluții, cum ar fi vânzarea de active către un rival, așa încât propria lor fuziune să poată funcționa fără însă să afecteze concurența. Chiar în februarie, recent, am fost nevoit să interzicem fuziunea dintre Siemens și Alstom. După cum arată foarte corect raportul dumneavoastră privind concurența, acest caz a necesitat o atenție sporită companiile și-ar fi putut obține aprobarea pentru această fuziune dacă ar fi venit cu propunerea de soluție adecvată pentru a uh, contracara îngrijorările noastre în materie de concurență, dar companiile nu au fost dispuse să ofere soluții de remediere clare pentru sistemele de semnalizare sau pentru trenurile de mare viteză. În acest fel, asta ar fi însemnat că această fuziune ar fi afectat concurența într-un domeniu crucial pentru siguranță, cum este cel al semnalizării și în ceea ce privește și trenurile de mare viteză, care sunt esențiale pentru a uh, impulsiona transportul ecologic. Nu suntem singurii care am ajuns la o astfel de concluzie. Constatările noastre sunt împărtășite și de autoritățile în materie de concurență, de participanții la piață, cum ar fi consumatorii, concurenții, sindicaliștii și asociațiile oamenilor de afaceri. Feedback-ul primit de la aceștia a fost negativ atât pentru sistemele de semnalizare, și, cât și pentru trenurile de foarte mare viteză reflectăm întotdeauna la modul în care regulile de concurență pot continua să ne întărească companiile, sectoarele industriale. De exemplu, facem acest lucru prin intermediul cadrului nostru pentru proiecte de interes european comun. Acest lucru permite Europei să rămână autonomă în domeniul unor tehnologii cheie care ne vor contura viitorul în cazul în care se constată că sunt probleme pe piață. În acest sens, în decembrie am aprobat un proiect în domeniul microelectronicii cu uh, reguli privind ajutoarele de stat mai flexibile. Aceste uh, chipuri uh, de ultimă generație care pot fi folosite în uh, automobilele fără automobilele autonome mm, sau în uh, uh, obiectele de uz casnic conectate la internet. Acestea reprezintă microelectronica. Pentru acest proiect, Franța, Germania, Italia și Regatul Unit vor oferi sprijin public pentru a stimula investițiile private. Și acest lucru presupune un întreg lanț valoric, marile companii, IMM-urile, startup-urile și cercetătorii. Așadar, partenerii vor putea să-și pună în comun cunoștințele și vor putea să aducă un input foarte important pentru întreaga economie. Acest lucru arată cum poate concurența și respect, cum poate în același timp și strategia în domeniul industriei, cum pot deci cele două să meargă mână în mână. În toate uh, cele cinci rapoarte ale Parlamentului European privind politica de concurență, acest Parlament a identificat uh, care sunt elementele din piața socială pe care se bazează economia noastră. Deschiderea, diversitatea, șanse echitabile pentru toate companiile europene pentru a crește și a deveni competitive pe plan mondial. Pentru mine este lucrul care inspiră dezbaterea noastră, pentru că atunci când vorbim de politica industrială și de strategia industrială, trebuie să ne asigurăm că ea nu se adresează doar câtorva, ci tuturor celor din Uniunea Europeană. Așadar, aștept cu deosebit interes dezbaterea aceasta. Mulțumesc! Thank you very much to... Mulțumesc foarte mult, doamnei comisar Vestager. Și după cum pe bună dreptate ați spus, este ultimul nostru dialog structural. Așadar, îngăduiți-mi să vă mulțumesc în numele comisiei noastre pentru abordarea dumneavoastră întotdeauna constructivă, deschisă, transparentă în dialogul pe care l-ați purtat cu Parlamentul European. Știm că concurența este un domeniu oarecum special, unde prerogativele Comisiei nu sunt aceleași ca în alte domenii și tocmai de aceea e foarte important să găsim măsura corectă în garantarea independenței și a unui dialog politic deschis și transparent. Nu e ușor, dar tocmai de aceea e important și tocmai de aceea apreciem foarte mult disponibilitatea dumneavoastră. V-ați referit la o serie întreagă de probleme cruciale de care vom discuta. E vorba de fuziunile unor companii mari, un subiect uh, care face prima pagina ziarelor, e adevărat, dar e, nu e mai puțin important și uh, tot ce ați spus în legătură cu lumea digitală, cu fiscalitatea. Tot ce ați făcut în aceste domenii în ultimii ani a fost important și pozitiv și ne bucurăm să vă oferim sprijinul Parlamentului European și în orice caz al Comisiei noastre. Încă o dată foarte, foarte mulțumim. Și acum începem cu dezbaterea uh, din comisia noastră. Mai întâi domnul Vandelare din partea grupului PPE. Mulțumesc foarte mult și bună ziua, doamnă comisar. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în fața comisiei noastre în această după-amiază și pentru prezența dumneavoastră la toate celelalte evenimente la care ați participat alături de noi. Acum trei săptămâni a existat o decizie în legătură cu profiturile pentru anumite companii din Belgia și Comisia a hotărât că Belgia acordă un ajutor de stat inechitabil. Așadar, s-a arătat că cazul belgian era un caz excepțional. De fapt, era vorba de un sistem în care un stat membru, asupra unui stat membru plaunau niște semne de întrebare – avem în vedere schimbarea sistemului pe plan național, însă judecătorii tocmai au spus în instanță că nu e vorba de un sistem, ci din niște practici potrivit cărora autoritățile fiscale din țara noastră beneficiază de o marjă de discreție foarte mare. Prin urmare, nu e neapărat o problemă de uh, abordare sistematică, ci de marjă de discreție pentru autorități. Întrebarea mea în acest context ar fi, mai întâi de toate, va exista un apel la decizia luată? Apoi, se vor inspira și alte state membre? Ați auzit și de cazuri asemănătoare și în alte state membre ca urmare a hotărârii în instanța de care vorbeam? Um, la ultima dumneavoastră întrebare, răspunsul este nu, n-am auzit de astfel de cazuri în alte state membre. În al doilea rând, încă încă evaluăm cum putem să, cum vom proceda în continuare câteva elemente pe care le-am identificat în hotărâri. Mai întâi există un lucru fundamental și anume că Comisia nu poate analiza problema ca fiind ajutor de stat, spunea uh, una dintre hotărâri. Ba da, tocmai asta este. Comisia poate să facă lucrul acesta. Apoi, încă un element pe care suntem în curs de a-l analiza este următorul. Noi considerăm că această schemă funcționa ca un fel de portal, ca o poartă. Trebuie să îndeplinești o serie de criterii și dacă le îndeplinești, poți intra pe piață și devii subiectul anumitor reguli fiscale. Instanțele au considerat că a fost vorba de o combinație între două categorii, schemă, ca, ste, ca schemă sau ca sistem, în care niște decizii fiscale individuale îți spun ce să faci mai departe în special în cazul unor companii de finanțare, în, în, cazul, în cadrul unor holdinguri. Încă n-am încheiat analiza pentru a vedea ce abordare vom avea, pentru că există acest dublu caracter ca schemă pe de-o parte, dar și pe de altă parte ca uh, o cumulare de cazuri individuale. După ce vom, lua, vom adopta o abordare, vom informa Parlamentul în legătură cu decizia noastră. Mulțumesc. Mulțumesc, Nina Gil. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să repet și eu le spuse de dumneavoastră vis-a-vis -vis de doamna comisar Festager. A fost o plăcere să lucrăm împreună cu dumneavoastră. Mi s-a părut că ați avut o activitate foarte eficace și, și eu probabil eu probabil voi participa la una din ultimele reuniuni uh, Econ, poate dumneavoastră veți putea să vă continuați uh, interpretarea în acest domeniu. Aș dori să vă întreb ceva în, leg- în legătură cu interpretarea corectă a regulilor privind ajutoarele de stat. V-ați referit la faptul că în relațiile cu state terțe trebuie să existe o egalitate de uh, șanse și cred că știți prea bine faptul că pe multe state membre le îngrijorează o, o anumită țară, și anume China. Și nivelul de investiții din partea companiilor chineze modul în care aceste companii sunt finanțate rămâne destul de opac, ceea ce nu garantează o egalitate de șanse pentru companiile europene. Și mă întreb dacă Comisia Europeană ar fi dispusă să recurgă într-un mod mai proactiv la regulile privind ajutoarele de stat, mai ales în relațiile cu societăți comerciale, cu companii din state terțe și, după cum ați spus, este important ca, până la urmă, consumatorii să obțină cele mai bune oferte și dacă există un monopol, acest lucru ar putea să fie dăunător pe termen lung. Și apoi, în ceea ce privește Brexitul și campanii de uh, dezinformare, ajutoarele de stat din Uniunea Europeană sunt citate deseori ca un motiv pentru a ajunge la Brexit, pentru că guvernul britanic ar fi împiedicat în încercarea de a renaționaliza căile ferate, de exemplu. Și știu că există multe state europene unde căile ferate sunt companii naționale și unde normele privind aj- ajutoarele de stat nu sunt încălcate. Deci mă întreb dacă este posibil ca dumneavoastră, calitate de comisar pentru concurență, puteți să faceți o declarație, să ne clarificați aceste uh, norme Uh, ar fi foarte util pentru noi, cei care tot timpul trebuie să ne confruntăm cu asemenea campanii de dezinformare. În ceea ce privește subvențiile de stat uh, dăunătoare, avem o strategie, una bilaterală, una multilaterală și una referitoare la noi înșine. Pe partea bilaterală port un dialog cu partenerii noștri chinezi privind aceste subvenții dăunătoare, pentru că cred că în China există aproximativ 130.000 de societăți comerciale în proprietatea statului și până la urmă este vorba și de alegerea strategică pe care o face cineva. Nu toată lumea se bucură de subvenții de stat, doar companiile care au o importanță stra- strategică. Nu putem spune că în Europa nu există subvenții de stat, însă încercăm să garantăm o concurență loială. Însă, în mod uh, evident, sunt oferite subvenții importante, multe dintre ele nu sunt considerate a fi ajutoare de stat, când este vorba de poduri, de exemplu, de infrastructură rutieră și așa mai departe, sau există un uh, Regulamentul regulament cu derogări, de derogările în bloc uh, conferite statelor membre, deci există un dialog uh, în mod direct cu China. Uh, insistăm asupra acestui punct și în organismele internaționale multilaterale. Colega mea Wikström, împreună cu colegii din Japonia și cu alții, încearcă să insiste asupra acestor puncte pe plan inter- internațional. Deci, dialogurile multilaterale, reformarea Organizației Mondiale a Comerțului, pe de altă parte nu se pot concretiza peste noapte sau în câteva luni. Tocmai de aceea este atât de important ca noi în Europa să folosim instrumentele de care dispunem. Nu cred că este nevoie de o impunere extrateritorială a normelor privind ajutoarele de state din Europa. Dar dacă ajungem la concluzia că există un risc aici în Europa, că o societate comercială nu recurge la concurență loială, putem interveni. Cred că putem să ne apărăm propriile interese și mai ales dacă există un consens între noi a doua întrebare, în ceea ce privește normele privind ajutoarele de stat din Uniunea Europeană, după cum ați spus, există într-o serie de state companii uh, publice, energetice, feroviare și așa mai departe și cred că acest lucru ilustrează uh, foarte bine că suntem neutri din punctul de vedere al uh, proprietății. Aceste societăți comerciale pot fi proprietate privată sau de stat. Uh, Uh, ceea ce ne preocupă pe noi este ca, indiferent de cine este proprietar, uh, să nu uh, costurile până la urmă să nu fie plătite de contribuabil și că serviciile furnizate respectă regulile economiei de piață. Am putea să vă transmitem și în scris un, un răspuns, puteți să ne adresați o, o întrebare în scris o să vă um, răspund atunci în scris cât mai precis vis-a-vis -vis de preocupările dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc în numele ECR. Are cuvântul domnul Luca și îi și predau uh, prezidarea acestei ședințe timp de 10 minute lui Nina Ghil și voi reveni peste 10 minute. Domnul Luca are acum cuvântul. Bună ziua, domnule comisar, voi vorbi în limba germană. În data de 29 ianuarie v-am uh, trimis o scrisoare în legătură cu cazul Nord Elbe. Au trecut 5 uh, săptămâni de când nu am primit uh, un răspuns. Este perioada normală în, în, în care ar trebui să primim un răspuns și aș dori să vă întreb dacă sau cât ar trebui să mai aștept până să primesc un răspuns uh, pe fond la, întreb- la întrebarea pe care, pe care v-am, uh, v-am adresat-o și poate este posibil să îmi răspundeți. În legătură cu acest caz, Nord LB, care în temeiul unor rapoarte din presă a primit o declarație pozitivă în ceea ce privește îmbunătățirea capitalului social din partea organizațiilor uh, băncilor de economii și din partea unui land german. Este vorba de o mărire a capitalului de 1,1 miliarde de euro din partea băncilor de economii și 2,4 miliarde de euro urmând să vină din partea uh, guvernelor landurilor respective, din banii contribuabililor. Comisia, în anul 2012, într-o procedură anterioară legată de Nord-LB, a decis că și o sporire a capitalului social uh, din partea băncilor de economie ar trebui să fie considerată o intervenție din partea statului, pentru că statul garantează până la urmă băncile de, de, de economie și în anul 2012, pe lângă garanțiile de stat de 14,4 miliarde de euro pe o perioadă de 10 ani, a existat și un sprijin de mai mult de 3 miliarde de euro și în momentul respectiv se spunea că până în anul 2016 această bancă trebuia să stea din nou pe propriile picioare. Se pare că nu s-a întâmplat acest lucru, tocmai de aceea, pentru că este nevoie de o recapitalizare și aș dori să vă întreb uh, care este părerea dumneavoastră față de această situație. O bancă falimentară este păstrată în viață prin ajutor de stat, este denaturată până la urmă concurența în sectorul bancar, în care oricum aveam bănuiala că exista o, o supracapacitate uh, și de ce nu este posibil ca atunci instituțiile care nu sunt viabile uh, să dea și faliment. Domnule comisar, mulțumesc. Îmi pare rău, în primul rând, că nu ați primit un răspuns la, la scrisoarea dumneavoastră și nu pot să mă refer atunci pe fond în ceea ce privește, în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră. Dacă nu am încheiat un proces, uh, o analiză, nu putem să ne pronunțăm pe, pe fond, pentru că trebuie să respectăm toate procedurile. Dar am notat că vă doriți un răspuns pe fond. Și, în plus, autoritățile germane trebuie să precizeze care, este, care sunt pașii de urmat. Dacă autoritățile de supraveghere transmit unei bănci că trebuie să, uh, să obțină mai mult capital, banca trebuie să își dea seama ce poate să facă. Dacă nu mai are acces la piață, atunci trebuie să vadă care sunt următorii pași care îi poate uh, urma. Suntem în contact cu autoritățile germane pe marginea acestei chestiuni. Poate știți din surse publice, că există o ofertă uh, privată și din partea unor bănci care sunt, în, uh, care sunt deținute de stat. Acest lucru nu înseamnă în mod automat că am considerat că este vorba de ajutoare de stat, însă ne determină să ne să pregătim o analiză foarte grijulie, foarte detaliată, pentru că, după cum știți, cea mai importantă regulă în ceea ce privește ajutoarele de stat este de a stabili dacă uh, Uh, există cu adevărat o intervenție a, a, uh, a statului um, dacă sunt folosite uh, fonduri de stat. Așa cum i-am răspuns și doamnei Nina Gil, o societate comercială, o bancă poate fi uh, în proprietatea statului fără să fie subvenționată, fără să se bucure de ajutoare de stat. Este o analiză pe care o vom efectua după ce autoritățile germane vor decide care este uh, direcția pe care doresc să o, să o ia. Din câte știm noi, până acum, uh, banca respectivă nu s-a bucurat de fonduri din partea statului. Trebuie să ne asigurăm că există un tratament egal. Băncile sunt foarte diferite peste tot în Europa și este uh, Uh, responsabilitatea noastră să ne asigurăm că uh, sunt tratate în mod uh, egal peste tot și dacă există riscul furnizării unui ajutor de stat să avem o analiză la fel de detaliată, indiferent de locul unde își desfășoară activitatea o bancă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ramon Tremos acum în numele ALDE. Vă mulțumesc, doamna președ... președintă, doamna comisar Festager, vă mulțumesc din nou pentru că participați la această audiere. Aș dori să mulțumesc în mod special pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o în acești 5 ani. Pentru noi, membrii Comisiei Econ, eu m-am ocupat de raportul pentru concurență în urmă cu 2 ani și am putut discuta foarte ușor cu dumneavoastră și cu echipa dumneavoastră și împreună cu principalele grupuri politice din acest Parlament. Astfel am putut să redactăm rapoarte foarte bune care apără concurența, care garantează mai bune condiții pentru consumatori, cetățeni și companii europene. Foarte pe scurt, în urmă cu 5 ani vă adresasem o întrebare privind cazul Google și revin la o întrebare legată de același caz. Care este situația actuală privind uh, cazul antitrust uh, privind Google Shopping și uh, examinat și alte elemente din motorul de căutare Google, de chestiuni locale și așa mai departe, de exemplu. În plus, în presă am văzut că Facebook își, dor- își dorește să contopească Messenger, Instagram și WhatsApp, servi- toate aceste servicii și care este părerea noastră față de această posibilitate. Și apoi, uh, ce se întâmplă cu cazul ajutoarelor de stat în uh, cazul al Italia. Vă mulțumesc și succes pentru uh, viitor. Am da, multe întrebări, doamna comisar. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și pentru cuvintele Uh, călduroasă. Sunt și eu cu totul de acord. Am avut o cooperare foarte deschisă și foarte directă în același timp și nu doar, și nu doar pe subiecte uh, simple, ci și pe unele, cum a fost uh, cazul Google. Este foarte important să fim coerenți în activitatea noastră. Este important ca și Comisia Econ să monitorizeze acțiunile uh, Comisiei europene și deciziile luate în trecut și acum, uh, acum după 5 ani, suntem uh, în momentul de a finaliza al treilea caz uh, Google AdSense. Lucrăm de asemenea și la cazul comparării achizițiilor, Google Shopping. Este un uh, caz în, în care avem o decizie prin care uh, acțiunile Google ar trebui să garanteze un tratament uh, egal. Încercăm ca astfel dreptul concurențial să furnizeze rezultate concrete, pentru că uh, o idee pe care o am după aceste trei cazuri Google este că trebuie să ne asigurăm că piețe în care lucrurile care sunt atât de de care se, lucrurile evoluează atât de repede, unde abuzurile s-ar putea să se, să se fi desfășurat de mai mult timp, este nevoie de un efort imens pentru ca concurența să redevină una uh, loială. Dacă ați urmărit dezbaterile organizate de noi privind legile concurenței în era digitală, puteți observa că am tras învățăminte în acest sens din cazurile Google. Aceste cazuri sunt relevante nu doar din punctul de vedere al amenzilor impuse, dar și despre cum va putea uh, funcționa pe viitor uh, o piață uh, digitală. În ceea ce privește Facebook, nu integrarea serviciilor respective în sine, ci mai mult uh, modul uh, în care Facebook folosește datele. Știți că și mai multe, că mai multe autorități de concurență naționale sunt interesate de acest aspect. Uh, este un lucru important pentru că Facebook este și o companie de publicitate și utilizarea datelor este extrem de importantă și ilustrează foarte bine faptul că utilizarea datelor, accesul la date va fi una din principalele caracteristici ale piețelor digitale. În ceea ce privește cazul al Italia, cred că există și urmăriți acest caz uh, din surse publice, eforturile de a vinde această companie pe fond, când vine vorba de chestiunile care țin de ajutor de stat, vă pot spune că nu am ajuns deocamdată la o concluzie. Mulțumesc! Mulțumesc în numele verzilor, are cuvântul Michel Raymond. Vă mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar, voi vorbi în limba germană. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc și eu pentru cei 5 ani de colaborare. Aș dori să mulțumesc și colegilor raportori, raportori din umbră cu care am lucrat în domeniul concurenței, cu care am uh, reușit să găsim, cred că, un numitor comun greu de găsit în alte domenii. Este posibil uh, Uh, să avem uh, păreri diferite despre cât de departe putem merge cu reglementarea pe o piață, însă dacă există o piață, piața trebuie să funcționeze bine, trebuie să fie uh, corectă pentru toată lumea și cred că aceasta a fost, uh, numit, acesta a fost numitorul comun între noi. Și aș avea o întrebare de viitor. În ultimii 10-15 ani au existat propuneri din partea uh, au existat uh, declarații din partea miniștrilor uh, francezi și germani în sensul necesității reformării dreptului concurențial uh, concurențial european, eventual subminării acestuia astfel încât să fie posibil apariția unor campioni europeni care să se poată opune concurenței din China dacă este să citim printre rânduri, există un drept uh, concurențial uh, european care garantează protecția consumatorilor, dar nu permite apariția unor uh, societăți comerciale europene de mari dimensiuni, unor campioni care să aibă o șansă de supraviețuire în partea unor concurenți din state unde piața liberă nu funcționează atât de bine. Ceea ce ar înseamnă că, până la urmă, ne slăbim noi concurența la noi acasă, ceea ce nu ar fi în interesul politicii concurențiale a Uniunii Europene. Și dacă, această dacă acest atac vine din partea guvernului francez și a german, cred că este un atac care ar trebui să fie tratat cu toată serio- ă, seriozitatea. Ați dat un interviu, pe de altă parte, ă, în Financial Times, în care atrageți atenția pe bună dreptate că mm, subiectul datelor va fi unul relevant, mai ales uh, pentru viitorul digital și că nu ar avea niciun rost să creăm uh, campioni europeni în domeniul digital, de exemplu, care să abuzeze la fel accesul la date, așa cum o face Facebook și celelalte. Și Aș dori să vă întreb uh, care ar trebui să fie poziția Comisiei față de asemenea atacuri din partea uh, guvernelor uh, europene față de dreptul concurențial sau cum ar trebui să fie schimbat acesta pe viitor. După cum am spus, sper că veți insista pentru a ne asigura că dispunem de instrumente eficiente când toate lucrurile vor deveni digitale. Și pentru mine, în fața noastră avem în continuare această alegere fundamentală. Dacă există piețe, așa cum spuneți și dumneavoastră, și avem o economie uh, de piață, uh, ne dorim să existe pe, în, ace- în această economie o concurență loială. Nu este vorba doar de interesele noastre a tuturor în calitate de consumatori, ci și de, uh, de consumatori și de valorile, de, de lanțurile valorice și societățile uh, comerciale. Economiile europene sunt caracterizate de uh, întreprinderi mici și uh, mijlocii, zeci și zeci de mii mm, care au uh, câteva sute de angajați. Deci există această structură economic acest țesut economic în Europa care permite o economie flexibilă, re, uh, rezistentă și inovatoare în același timp. Însă, pentru acest lucru, toată lumea trebuie să se bucure de materii prime, să spun așa, la prețuri rezonabile pentru a putea oferi uh, servicii, bunuri inovatoare care să le permită să supraviețuiască pe piață. Deci, insistența mea de a dispune de instrumente eficace și în uh, lumea digitală se bazează pe acele, aceleași alegeri strategice pe care trebuie să le facem din punctul de vedere al concurenței loiale. Cred că până acum ne-am descurcat destul de bine pentru că industria europeană funcționează foarte bine, uh, creează locuri de muncă, a și creat un surplus comercial printre altele. Și punctul de plecare în dezbaterea pe care trebuie să o purtăm este că lucrurile devin digitale, că datele vor deveni importante pentru orice uh, tip de, uh, de afaceri de viitor, că platformele online uh, vor avea un rol mai important și nu interzicerea fuzionării Siemens Alstom este un lucru important. Această fuziune ar fi putut să meargă mai departe dacă anumite probleme ar fi fost uh, rezolvate. Există concurență în ceea ce privește tramvaie, trenuri intercity și așa mai departe, chestiuni care fusese rezolvate. Chestiunile nerezolvate au fost uh, sistemele de semnalizare terestre și uh, trenurile de mari viteză. Și chiar și aici lucrurile ar fi putut fi rezolvate din punctul de vedere al concurenței loiale. Dar și dacă este să examinăm piața globală, și într-adevăr există o piață globală, nimic uh, nu împiedică o companie să participe într-un uh, joint venture, uh, dacă doresc să participe la o achiziție publică în, într-o altă parte a planetei și nu cred că există obstacole adevărate în calea societăților europene de a deveni globale. Slăbiciunea noastră nu este legată de dreptul concurențial, din potrivă, acesta este un avantaj faptul că avem o strategie puternică industrială și insistența asupra unei concurențe uh, loiale uh, nu sunt uh, contradictorii, din păc- cred că se potrivesc foarte bine, nu se exclud reciproc. Și sper că în următorii 5 ani vom insista să ne asigurăm că piața digitală nu este o piață unde uh, Uh, lucrurile se, se schimbă, pentru că, indiferent de natura pieței, o piață trebuie să funcționeze până la urmă în avantajul cost, uh, consumatorilor. Mulțumesc, uh, Miguel Viegas, în numele uh, GUE. Uh, în Portugal. În Portugalia, după zeci de ani de lipsă de investiții publice, uh, Căile ferate sunt uh, într-o stare de degradare și s-a făcut o licitație publică pentru materialul rulant. Iar la această licitație, o companie care oferea prețuri mai mici, China Railways, Rolling Stock Corporation, a fost exclusă. Această companie oferise deja uh, material rulant uh, întreprinderii met- metroului din Lisabona. Acum, întrebările care se pun, de ce avem aceste două duble criterii? Se permite participarea acestei companii pentru metro, dar nu și pentru căile ferate. Iar a doua întrebare este mai amplă. Noi înțelegem, bineînțeles, că e nevoie să se apere industria europeană, dar nu înțelegem de ce acest criteriu nu a fost aplicat și în Portugalia. Portugalia avea o industrie de uh, construcție a materialului rulant. Uh, dar în numele acestui criteriu al competitivității a fost distrusă pur și simplu această industrie. Iar întrebarea care se pune și întrebarea pe care o adresează portughezii este dacă avem o Uniune Europeană care protejează industria feroviară europeană, uh, cum se face Uh, cum se face că nu sunt apărate decât unele întreprinderi din unele state membre. că dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii uh, 30 de ani și cum a fost distrusă Portugalia, atunci rămânem cu acest semn de întrebare. Vă mulțumesc! Din păcate, cred că există cauze multiple în astfel de situații în care industria are de suferit. Una dintre acestea poate să fie con- concurența neloială, fiindcă primesc ajutoare de stat concurenții, ceea ce ar fi dăunător, bineînțeles. Dar un alt aspect uh, care ne dă poate mai multă încredere este să ne punem întrebarea cine dorim și doamna Biencovska a promovat uh, un aspect uh, în mod consecvent și anume o mai bună folosire a regulilor achizițiilor publice. Fiindcă dacă ne limităm la preț, atunci acesta va fi singurul aspect pe care le vor avea în vedere care va avea în vedere mediul de afaceri. Dar dacă spunem, prețul este important, bineînțeles, fiindcă dacă e vorba de investiții publice în căile ferate, uh, sau în material rulant, până, la urmă uh, vor plăti contribuabilii într-un fel sau altul, dar spunem că și calitatea produsului este importantă, uh, cum, uh, care este situația posibilității de, a, de modernizare pe viitor, care este prețul întreținerii și se va ține cont și de prețul întreținerii, nu numai de prețul uh, instalării inițiale, asta numai cu titlul de exemplu. Și dacă facem asta, atunci avem uh, o abordare holistică a costurilor de investiții și uh, atunci vor putea participa la licitație mai multe companii, nu numai companiile a căror strategie este să ofere prețul cel mai mic, dar care poate nu sunt atât de temeice în ceea ce privește uh, um, restul elementelor de, care prezintă o valoare pentru dumneavoastră ca cumpărător. Nu cunosc detalii cu privire la deciziile luate până acum, dar uh, cred că este de la ține înțeles că pe viitor vom da dovadă mai multă consecvență în ceea ce privește folosirea instrumentelor pe care le avem, de, le avem la dispoziție pentru a ne asigura că păstrăm concurența, dar că aceasta este în același timp și loială. Iar uh, pe piața mondială sper, uh, sper că ni se va permite să avem acest instrument de achiziții publice pentru a ne asigura că dacă se participă la licitații publice aici, există reciprocitate ca și noi putem participa pe piețele lor la licitațiile publice de acolo. Fiindcă piața deschisă este un lucru foarte bun, dar cu atât mai bun dacă este simetric și nu unilateral. Mulțumesc! Mulțumesc, Marco Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Asemenea, Colegilor care au intervenit înaintea mea, aș dori și eu să-i mulțumesc foarte mult, doamnei comisar, pentru profesionalism și disponibilitatea manifestate în relația cu comisia noastră. Aș dori să adăst un pic asupra celor spuse de colegul de Luche în legătură cu problema Nord Lasten Bank. și în legătură cu una dintre opțiunile aflate în discuție, câte vreme autoritățile germane nu au oferit o hotărâre cu privire la sistemul pe care îl vor utiliza. Există însă o opțiune și anume utilizarea regulilor publice sau a fondurilor publice din partea celor două landuri plus uh, fondul uh, care regrupează contribuțiile participanților. Deci e vorba de fonduri publice. În acest context, acel uh, binecunoscut uh, principiu al partajării poverii pus în aplicare și în Italia, de ce nu s-ar aplica aici pentru a combate criza bancară? Deci dacă s-ar aplica această condiție din partea uh, germanilor, DG Concurență intenționează ea să, decidă, să deschidă o procedură oficial sau va permite acest tip de practici punând astfel sub semnul întrebării actualelor, actualele dispoziții cu privire la ajutoarele de stat. Mulțumesc! O, oh, um... În primul rând, ca măsură de natură generală, fiindcă s-au dat uh, câteva decizii la Curtea de Justiție prin care a fost clar că se preferă deschiderea procedurii, vom uh, deschide uh, această procedură oficial, uh, ceea ce permite părților terțe să um, își manifeste părerea direct în această procedură oficială. În al doilea rând, um, vom uh, fi temeinici cu această analiză, ca și în trecut, cu alte analize, fiindcă, așa cum ați spus, așa cum sunt prezentate lucrurile acum și știm asta din surse publice, anume există două linii de credite, să spunem așa, uh, una de la bănci și una de la cele două landuri. Iar, uh, așa cum am spus, uh, vom fi la fel de meticuloși cum am fost și înainte, la cazuri similare, fiindcă noi acum încercăm să vedem dacă există o urmă a banilor care ajunge înapoi la stat, ceea ce înseamnă ajutor de stat, deci afectează, concur- afectează comerțul sau uh, există vorba de uh, ceva ce ar face un investitor de pe piața privată? Iar aceasta este o întrebare care ar trebui să găsim un răspuns în analiza noastră, iar în acest sens, bineînțeles, vom fi um, apel de atenți cu băncile din Germania, cum a fost și cu băncile din Italia, fiindcă asta înseamnă tratament egal, bineînțeles, aceasta este o um, valoare fundamentală pe care se bazează Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Foarte important ce ați spus dumneavoastră despre tratamentul egal și acesta va face obiectul probabil unei discuții ulterioare în mandatul următor în ceea ce privește modul în care ne putem îmbunătăți cadrul, mai ales în cazul în care nu avem un proces de rezoluție și un proces de, și procese de lichidare la nivel național și unele lacune, după părerea mea, în acest proces. Deci avem o discuție mai lungă care are loc, care are loc uh, de când am stabilit măsurile de, preveni, de prevenire la DGS și apoi a, Comisia a avut o interpretare diferită. Acesta este un domeniu foarte important uh, unde e loc de îmbunătățire a cadrului existent. Fiindcă, după părerea mea, acum avem un cadru stabilit, dar care poate, mă rog, nu funcționează prea bine, dar are opțiuni bine stabilite pentru băncile mari, pentru cele mai mici există o asimetrie. Faptul că nu există un cadru european și apoi la nivel național există foarte multe diferențe, chiar și contradicții deci acolo este un domeniu unde e loc de mai bine. Nu avem uh, timp noi acum această comisie, dar poate următorul mandat, următoarea uh, comisie va face va face pași în acest sens și vom uh, continua această discuție. Deci nu adresez o întrebare, fiindcă acum sunt uh, în poziție de președinte și dau cuvântul mai, de, mai uh, departe în sală. Văd că nu este nimeni de la ANF uh, și de la PP uh, are cuvântul Pan de Candelare. Domnul Pan de Candelare, mulțumesc. Vreau să revin uh, la interviul din Financial Times, unde spuneți dumneavoastră că concurența nu ar trebui să fie impusă, trebuie să se creeze mai mulți campioni mondiali Ați vorbit despre politica comercială și industrială. Vreau să vorbesc despre politica comercială și vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la regulile și politicile și controlul, metoda de control a investitorilor străini. Cum putem îmbunătăți această metodă, mai ales în ceea ce privește uh, verificarea cu privire la um, Uh, apărarea comercială și știți că există o dezbatere privind acest subiect și la nivelul statelor membre. Aș dori să știu ce părere aveți dumneavoastră despre această politică. În ultimii ani am constatat că lumea și politicile devin din ce în ce mai complicate și mai um, combinate politicile de securitate, politici comerciale, încep să devină din ce în ce mai legate. Putem să spunem că noi facem ce noi facem ce facem noi aici și ceilalți își desfășoară activitatea în altă parte, trebuie toate lucrurile să fie, să fie privite pe ansamblu. Momentul în care uh, spune mediului de afaceri, când faceți afaceri în Europa, pregătiți-vă fiindcă veți avea concurență. Fiindcă asta stimulează investițiile, inovația, vă face să oferiți cele mai bune servicii și produse clienților dumneavoastră. În momentul în care lansăm această provocare pe piața europeană, este important să um, protejăm uh, companiile și la nivel mondial, pe piața mondială. Iar aici putem să facem mai mult. Cecilia Armstrong a făcut eforturi în acest sens în ceea ce privește măsurile de protecție comercială. Cea mai recent, cea mai recentă acțiune a fost revizuirea acestui instrument pentru a-i oferi mai multă rapiditate, fiindcă în cadrul manualului mondial, să zicem așa, noi cumva, exista un, un oarecare suprapunere a acțiunilor noastre, noi uh, ne ocupam de, de tot ce trebuie să facem în cele mai mici detalii. Acum încercăm să respectăm manualul mondial, dar mai că vrem ca lucrurile să se desfășoare mai rapid. Și asta este important nu numai când vine vorba despre protecția comercială, ci uh, în ceea ce privește uh, elementele de descurajare. Dacă te miști mai rapid când se întâmplă ceva, atunci efectul de descurajare este cel mai pronunțat. Apoi, în ceea ce privește securitatea, când spun că se digitalizează totul, bineînțeles că aici intră și securitatea, și spionajul, criminalitatea, hacking-ul și așa mai departe. Toate sunt digitalizate. Și asta este doar o paranteză activitatea noastră de îmbunătățire a activității um, companiilor naționale de concurență este um, marcată și faptul că le permitem să, să primească dovezi digitale. Și aici se pune în mișcare procesele pe care le vom folosi în momentul în care vom avea instrumentul de, de control al investițiilor străine. În momentul în care va fi uh, scos din instrumental Asta este mai complicat, acest instrument este mai complicat, fiindcă avem prevederi naționale și europene, iar cei interesați trebuie să fie foarte atenți acum, în primele luni, în primii ani, pentru a ne asigura că procesele vor fi cele adecvate pentru a garanta eficacitatea. Iar um, asta își doresc uh, foarte mulți, fiindcă cei care investesc în uh, Europa trebuie să fie, să aibă motivația corectă. Vin să investesc aici, fiindcă vor să uh, își desfășa, să deruleze afaceri în Uniunea Europeană și să aibă o prezență aici sau vin aici pentru că e mai ușor să să fie prezenți uh, aici, în Europa, și să lanseze o provocare în termen de securitate. Suntem la început, fiindcă acest instrument a fost aprobat de curând, de curând și acum îl punem în aplicare. Iată de ce aceste luni devin foarte importante, fiindcă acum începem să punem în aplicare lucrurile. Și uh, cred că, chiar dacă, da, bine, Parlamentul a ajunge acum la final de mandat, sper și cred că se va pune în continuare accent pe, pe punerea în aplicare a acestor măsuri importante care s-au luat, mai ales în ceea ce privește aceste domenii delicate, dar nu numai spune, aplicarea va, se va derula în timpul campaniei și în perioada de începută de mandat a noului Parlament. Deci este important pentru cei care vor să fie realeși să spună, să-și dea seama că o parte importantă a activității mele va fi să monitorizez procesul și uh, eu ca legiuitor să mă să mă asigur că ce am hotărât va fi pus în aplicare și aici intră securitatea, protecția comercială, securitatea și așa mai departe, toate aceste instrumente esențiale pentru viitor, fiindcă altfel lucrurile nu vor funcționa. Mulțumesc. Mulțumesc, Babet Winter. Thank you, Chair. I would like to talk in, in German. Yes, yes. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să continui limba germană. Vă mulțumesc, doamna comisar Festager, pentru prezentarea dumneavoastră. Ați spus că în dreptul concurențial este important să punem în centrul eforturile noastre cetățenii, consumatorii și să continuăm cu reglementarea tuturor acestor chestiuni și în uh, domeniul uh, digital. Și aș dori să încep de la reformarea drepturilor de autor care se apropie de etapele finale, urmând un vot în Parlamentul European. Am lucrat de mult timp la acest dosar și eu, din domeniul cultural, din propria mea experiență, știu cât de important a fost pentru edituri, pentru uh, artiști uh, să fie uh, răsplătiți mm, în mod corect pentru activitatea, uh, activitatea lor. Uh, nu doresc să mă lungesc prea mult, cred că știți uh, foarte bine care este problematica. Cred că și eu și dumneavoastră ați primit mii și mii de e mail privind acest, uh, aceste, acest filtru de uh, upload care permi- este, ar fi permis de articolul 13 prin tehnologiile care se ascund în spatele acestui upload uh, uh, filter. Uh, oare nu este posibil extinderea și consolidarea poziției dominante de piață a companiilor digitale existente? care ar putea astfel să scoată de pe piață companiile de dimensiuni mai, mai mici. Deci cum judecați dumneavoastră um, reformarea drepturilor de autor în context digital din perspectiva dreptului concurențial? Este problematică sau nu? A, do- al doilea subiect la care aș dori să mă refer. Am vizitat Irlanda și am văzut că Dublinul a profitat uh, foarte mult de pe urma uh, activităților societăților digitale. Pe de altă parte, Irlanda mm, se preocupă cu uh, are în față riscurile reprezentate de retragerea mm, Regatului Unit Uh, din uh, Uniunea Europeană, fiind uh, posibilă o adâncire a prăpastiei care există între orașe și zonele rurale, de exemplu. Și al treilea punct, domnule președinte, dacă îmi permite să mă refer și la acest subiect, eu cred că există o anumită diferență. Pe de-o parte, o diversitate pe piața europeană, pe de altă parte, așa cum a spus și dumneavoastră, necesitatea permiterii apariției unor campioni europeni. Um, și mă refer și rămânem în acest domeniu al tehnologiei de semnalizare uh, care ar trebui să, din punctul meu de vedere, să ajungă să acopere întregul continent european și poate nu ar trebui să ne limităm doar la căile ferate, ci să ne gândim și la ce se întâmplă cu Airbus, de exemplu. Reforma drepturilor de autor uh, nu ține de portofoliul meu, știți prea bine acest lucru, dar este un subiect care mă, mi-e drag. Fiindcă nu știu, uh, nu cred că merge cineva pe YouTube ca să vadă reclame. Dacă Mă rog, poate dacă vrei să vezi ce s-a dat uh, pauza la un meci uh, din SUA. Mă rog, noi nu suntem, nimeni nu vizionează YouTube pentru reclame, ci pentru conținut uh, diverse sketchuri, satire și mai departe, ce au creat artiștii, diversi artiști, regizori, regizori, muzicieni artiști talentați, dar nu poți să trăiești din talent dacă nu ești plătit pentru ce faci. Și um, este imperioasă rezolvarea acestei probleme. Iar um, eu am urmărit de departe ce s-a întâmplat, acest subiect în nivelul celor trei instituții. Chestiunea dimensiunii și faptul că e vorba de multe companii mici a fost discutat uh, pe îndelung și au existat garanții instituite aici. Iar compromisul la care s-a ajuns în acest context este unul foarte bun. Și cred că ar fi prea mult să spunem că uh, ar fi prea mult să, să spunem că nu ne-a aplicat cu seriozitate asupra acestui subiect, nu se poate spune așa. Am uh, petrecut timp îndelungat asupra acestui subiect și s-a ajuns la un compromis bun. Acum, în ceea ce privește Irlanda, împreună cu autoritățile irlandeze am încercat să folosim flexibilitatea din cadrul uh, manualului privind ajutorul de stat, să le folosim la maxim pentru a ne asigura că există structuri instituite care să le dea încrederea că pot uh, să Um, aibă un uh, efect de, de tampon uh, în cazul unor situații care pot apărea din, uh, de pe urma Brexitului, mai ales dacă vor fi afectate exporturile. Am făcut acest lucru la nivelul unui um, grup de lucru, fiindcă economia irlandeză uh, este, se confruntă cu riscul de a fi cea mai afectată, a, a, a doua economie afectată și uh, lucrăm cu autoritățile irlandeze pentru a le da încrederea că au instrumentele necesare pentru a face față. Iar aici am organizat și un seminar pentru statele membre interesate, pentru a învăța de pe urma Irlandei dacă cumva se confruntă cu situații similare, pentru a putea să urmeze exemplul Irlandei. Acest lucru este foarte important, fiindcă mai ales uh, companiile mici și mijlocii, mijlocii cred că ar fi, s-ar fi temut că vor fi lăsate de izbeliște. Acum, în ceea ce campionii europeni avem o sumedenie de campioni europeni, iar această fuziune Siemens-Armstrong a fost o fuziune a doi campioni nu numai europeni, deci mondiale, în ceea ce privește tehnologia, sistemele de semnalizare și trenurile de mare viteză. Și chiar dacă se confruntă cu, cu concurenții de temut, dacă ne uităm la China, de pildă, la ora actuală nu există trenuri eh, chinezești de mare viteză în afara Chinei. Acestea eh, sunt eh, ori Siemens, ori Alstom. Acum, diferența față de Airbus este că aici există concurență. La, în cazul Airbus, ce s-a întâmplat atunci Aveam niște concurenți americani, companii concurente americane, însă nimeni din Europa nu putea să concureze cu aceste companii americane. Aveam niște furnizori mai mici care fabricau avioane mai mici sau, sau a, părți, componente. Și apoi când s-a făcut fuziunea și când s-a dorit crearea unei companii Airbus europene, s-a creat concurența. Deci aceste două situații sunt diferite sunt chiar, de fapt, sunt chiar la polul opus una față de cealaltă. Și este important, cel puțin pentru mine, să nu uităm și să oferim îndrumare, dacă e nevoie, în ceea ce privește posibilitatea de a face fuziuni, cum a fost cea Siemens Armstrong, pentru a da un imbold acestei părți a pieței, fiindcă se poate face acest lucru dacă e nevoie de o Uh, de o uh, scalare a operațiunilor. Mulțumesc, domnul Bernd Luca. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Nu este deloc uh, normal să am ocazia să vă adresez de două ori întrebări. Aș dori să continui întrebarea doamnei Vintar în legătură cu articolul 13. A spus că nu ține de resortul de mandatul dumneavoastră dreptul de autor, însă Colega mea s-a referit la impactul asupra dreptului concurenței al acestei reforme a drepturilor de autor în, uh, în domeniul digital. Nu cred că este uh, suficient să ne spuneți că rezultatul pare să fie unul echilibrat. Echipa dumneavoastră s-a ocupat, a examinat dacă din, dintr-o perspectivă concurențială um, acordurile privind uh, reformarea dreptului de autor vor funcționa sau nu, ținând seama de faptul că marile societăți comerciale, firme, vor avea uh, posibilitatea de a dezvolta asemenea filtre de upload spre deosebire de cele de dimensiuni mai mici. Și revin cu a doua întrebare la cazul Nord LB. A spus că veți examina, că veți discuta cu autoritățile uh, germane. Aș dori să știu care este secvența înainte de a putea fi plătite ajutoare de stat, fie că este vorba de plăți directe de landurile Saxonia inferioară sau uh, Saxonia-Anhalt, uh, nord Elbet are nevoie de autorizație din partea dumneavoastră sau banii respectiv pot fi plătiți și apoi trebuie să fie dați înapoi dacă se implică Comisia Europeană. Și mă întreb cât, de cât timp uh, dispuneți pentru examinarea uh, meticuloasă. Mai aveți, în funcție de cum vor, vor evolua lucrurile, puteți să reveniți mai târziu cu asemenea de, decizie după ce ar fi încălcat cadrul de reglementare? Și apoi, un ultim uh, punct. Nu, v-ați nu ați comentat nimic vis-a-vis uh, -vis de principiul recapitalizării interne pentru că uh, am avut uh, impresia că în cazul, un, în cazul unor crize bancare, uh, fondurile vin tot din partea statelor și principiul recapitalizării interne pare să-și uh, piardă puțin din importanță, ceea ce pe mine nu mă, mulțum- nu mă mulțumește, pentru că uh, nu trebuie să fim în situația în care un stat să găsească diferite posibilități pentru a se asigura că fondurile ajung la bănci și că aceste noi modalități sunt binecuvântate de autoritățile de supraveghere. Nu aceasta ar trebui să fie uh, calea de urmat, pentru că am încercat totuși să găsim un sistem prin care să permitem o recap- recapitalizare internă a băncilor și mă întreb de ce nu uh, să recurge la acest sistem, la posibilitățile acestui sistem said, uh, the copyright directive is, is not for me or for my... Uh... Nu eu sau DG Com se ocupă de analiza la care vă refereați. Și deci nu știu ce anume conținea compromisul la care s-a ajuns, nu știu care era istoricul acestuia, uh, Mă îndoiesc că noi am făcut această ofertă, pentru că bănuiesc că colegii din celelalte DG-uri au făcut uh, o analiză foarte atentă a propunerilor de compromis și s-au asigurat că uh, conținutul acestora este cu adevărat echilibrat. În ceea ce privește monitorizarea ajutoarelor de stat în sectorul bancar, Desigur, încercăm întotdeauna să ne asigurăm că autoritățile știu de ce anume vom avea nevoie din punctul de vedere al timpului pentru a efectua analiza cu pricină. Toată lumea care lucrează în acest domeniu cred că știe că nu poți porni de la premisa că ajutoarele sunt compatibile. S-ar putea ca ulterior să se deschidă cauze în instanță, lucru care complică lucrurile, De aceea uneori ne, ne preferăm uh, soluția fără ajutoare de stat, mai ales în sectorul bancar. Și ne gândim în acest sens la consecințe, inclusiv la cele legate de restructurări. Deci oamenii știu de regulă care este perioada de timp de care avem nevoie pentru efectuarea analizei. Spuneam că nu pot intra în detalii pentru că nu avem un caz notificat, deocamdată suntem uh, în contact cu autoritățile, ca acestea să știe exact ce anume trebuie să facem. Dar ce facem noi întotdeauna este că respectăm intenția statului membru. Analizăm soluția pe care și-o dorește statul membru. Uneori, din păcate, suntem nevoiți să le spunem în cazul cu pricina nu este posibil și atunci avem o soluție alternativă. Pentru că pentru mine controlarea ajutorului de stat are drept scop tocmai acest lucru, să permită luarea anumitor măsuri, dar măsuri sigure, cu respectarea mandatului nostru și anume să ne asigurăm că atunci când se acordă ajutoare de stat, se păstrează în același timp concurența echitabilă și loială. Felul în care se dau uh, banii contribuabililor în sectorul bancar reprezintă uneori uh, sume absolut incredibile. E valabil pentru Germania, e valabil și pentru țara mea și pentru alte state membre. S-au dat ajutoare foarte multe de stat înainte de modificarea legislației. Tocmai de aceea am venit cu o comunicare pentru sectorul bancar pentru a ne asigura că limităm în foarte mare măsură perturbarea pieței, perturbarea concurenței. Și e adevărat că pe vremuri de criză financiară trebuie să vii și să spui nu puteți să faceți publicitate la faptul că aveți o garanție de stat, pentru că vi s-a acordat acea garanție de stat din motivele greșite, pentru că aveați nevoie de un ajutor de stat. Deci nu puteți să veniți să vă lăudați cu asta. Concurentul dumneavoastră din păcate, nu beneficiază de același lucru. Și iată, nici nu are cum să facă publicitate la faptul că s-ar bucura de ajutoare de stat. Deci, apar tot felul de probleme și s-a întâmplat în diverse moduri ca uh, concurența echitabilă să nu fie garantată. De aceea trebuie să facem o analiză uh, complexă de la caz la caz. Și apropo de ultima dumneavoastră întrebare acum. În uh, regulament există unele derogări pentru recapitalizarea pe baza principiului precauției. E vorba de o excepție pe care un stat membru poate să o solicite dacă se respectă anumite precondiții. Dacă Uh, bordul de rezoluție unic spune că nu el este acela care trebuie să se ocupe asta, ci că, se, uh, ci, ci că legislația națională în materie de insolvență trebuie să se aplice și dacă uh, trebuie ca cazul respectiv să fie soluționat în baza legislației naționale, atunci ei intervin și nu noi. Mulțumesc. Vorbim așadar de un instrument de rezoluție care reprezintă un, o componentă a măsurilor și adevărat, de ce nu s-a folosit uh, instrumentul precauției și s-au folosit alte instrumente? Poate că e un sistem prea rigid. Pentru că dacă vorbim de un, uh, o chestiune care nu presupune și o perioadă de tranziție, poate că e mai greu de aplicat, dar asta ține de legislație, nu de felul în care o aplică Comisia. Este însă o problemă și pentru mine, însă poate n-ar strica să reflectăm la acest lucru și eu și ceilalți cu o minte deschisă. Poate că merită utilizat, dar Întrebarea este pertinentă, va trebui să o soluționeze însă viitoarea comisie. Carolina Abdegar. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, commissaris? Mulțumesc, doamnă președinte, dom domnule președinte, doamnă comisar. 5G va deveni baza eh, economiei noastre și pentru întreprinzători, pentru toate companiile, pentru cei pe care noi în țările de jos îi numim the doers, cei care sunt activi, care fac lucrurile să se miște. Însă, nu toată lumea trebuie să aibă acces la datele cu caracter privat și în acest context aș face referire la China. Sigur că dezvoltarea rețelei 5G trebuie să se facă într-un mod cât mai sigur cu putință, e un lucru logic. Însă în același timp, indiferent de ce măsură de, indiferent de ce măsură de protecție s-ar lua, ar veni totuși în sprijinul acestui proces de tranziție la 5G. De aceea vă întreb, cum am putea face ca tehnologia viitorului să fie, pe de o parte, sigură, dar, pe de altă parte, noi, în Uniunea Europeană, să rămânem un pionier la nivelul uh, dezvoltării sectorului digital? Pentru că toți acești doers, în contextul noilor realități economice, vor trebui să poată profita de tehnologiile de avangardă, dar să rămână în același timp, să se bucure în același timp de condiții de siguranță. Mulțumesc! Da, este întrebarea pe care toată lumea și-o pune în momentul de față, fiindcă, așa cum spuneați, pe bună dreptate, odată ce vom fi intrat în 5G, vom intra într-un alt univers, într-o altă categorie, la scară industrială se vor transmite datele la scară industrială, deci vom vorbi de un cu totul alt nivel de transmitere a datelor. Felul în care se va gestiona rețeaua de electricitate, sistemul de sănătate și așa mai departe vor fi complet diferite. Când vorbim așadar de o astfel de nouă infrastructură, problema securității și a accesului la datele cu caracter personal vor, va fi o problemă crucială. Pe termen scurt, primul lucru pe care trebuie să-l facem este că acele state membre care au, uh, care au înaintat foarte mult în direcția trecerii la 5G să poată achiziționa uh, frecvențele necesare pentru a putea să treacă la 5G vor fi companii care vor dori să participe la uh, uh, licitații. Trebuie ca aceste companii să poată beneficia de reguli uh, în vigoare pentru a putea să uh, își achiziționeze echipamentele și să, pentru a putea așadar să ofere infrastructura pentru 5G. Despre asta vorbim acum, ce dispoziții trebuie create în acest sens. Uh, mai avem și alte discuții în cadrul comisiei, pentru că subiectul are o dimensiune nu numai națională, ci și europeană foarte adesea în regiunile uh, periferice uh, semnalul uh, de internet scade la o calitate foarte scăzută, scade foarte jos din punctul de vedere al calității. Ei bine, trecerea aceasta la 5G va permite lăsarea în urmă a acestei deficiențe. De aceea trebuie ca toate statele membre să poată trece la 5G în condiții de securitate. Așadar, colegii care se ocupă ca șef de fil de această problemă în cadrul comisiei analizează posibilitatea elaborării unor uh, recomandări la adresa statelor membre, așa încât să ne asigurăm că avem o dezbatere la nivel european pe tema aceasta, fiindcă sunt de acord cu dumneavoastră. E fundamental să avem încredere în securitatea acestei infrastructuri. Altminteri, cetățenii, în mod firesc, vor prefera să stea deoparte. Și scepticismul acesta se poate constitui într-o barieră în calea altor lucruri pe care ne dorim să le realizăm, de exemplu inteligența artificială care să se dezvolte într-un mod care să reflecte valorile noastre, să nu fie părtinitor și așa mai departe. Deci, pentru a putea beneficia de mm, rezultatele pozitive, trebuie să controlăm potențialele rezultate negative și aici trebuie să colaborăm la nivel național și european să putem face pașii înainte pe care ni-am fi dorit de ani în urmă, cu ani în urmă încă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! A fost ultimul, dar cred că și unul dintre cele mai interesante dialoguri pe care le-am avut cu dumneavoastră, doamnă comisar. Vă mulțumesc foarte mult! Și cred că putem pune punct acestui punct de pe ordinea de zi acum. Suspendăm ședința pentru 5 minute înainte de vot. Dar nu înainte de a mai da o dată cuvântul doamnei comisar Margaret. Mulțumesc foarte mult. Am apreciat foarte mult colaborarea noastră. Cred că am realizat multe lucruri, nu numai în discuțiile pe anumite spețe punctuale, pentru mine uh, Impulsurile date de Parlament au fost foarte utile. Întotdeauna am considerat că trebuie să facem mai mult pentru a apăra pe cetățeni și, pe, și să apărăm și întreprinderile care au nevoie de o concurență corectă pentru a se dezvolta. Sunt foarte bucuroasă deci de această colaborare și mă bucur că am realizat lucruri care se vor dovedi utile. Am dat mai multă putere autorităților naționale în materie de concurență pentru a putea interveni mai, mai solid pe piețele naționale permițându-le să dea amenzi descurajatoare, permițându-le să aibă acces la probe. Și ne bucură faptul că și dumneavoastră și ceilalți colegi din Parlamentul European, fără îndoială, veți include asta în campaniile dumneavoastră electorale, arătându-le că, iată, am făcut ceva colaborând în materie de punere în aplicare a regulilor în ceea ce privește concurența sau impozitarea, care sunt doar câteva exemple, așa încât să asigurăm o concurență mai bună pe piețele naționale și pe piața europeană, astfel încât și cetățenii europeni să vadă lucrul acesta. Și a fost o deosebită plăcere pentru mine să colaborez cu dumneavoastră în tot acest timp. Mulțumesc! Thank you. Suspend. Mulțumesc! Suspendăm ședința câteva minute înainte de vot. Colleagues, are you ready for our test? Dragi colegi, sunteți de acord să facem uh, o încercare a funcționării cartelor de vot, o testare? So, just a second. Eh? Just a second. So, the vote is open for the test. Deci deschidem votul pentru testare. Am închis votul. Bun. Putem, deci, să trecem la vot o clipă, spune domnul președinte. So we start uh, with a vote. Începem cu votul pe marginea rezultatului trialogului privind distribuția transfrontalieră a firmelor de investiții. Mai întâi regulamentul, vot cu apel nominal, am deschis votul. The vote is closed. Am închis votul. 22 de voturi pentru, nimeni nu se opune, sunt 5 abțineri. Foarte bine, trecem la directiva acum. De asemenea, vot cu apel nominal. Am deschis votul. The vote is closed. Am închis votul. 23 de voturi pentru, 3 împotrivă, o abținere se adoptă. Felicitări raportorului domnul Clintz. Trecem acum la votul pe marginea unei obiecțiuni timpurii cu privire la un regulament privind MIFID. Primul vot în bloc pe marginea alineatelor 1 și 2, textul inițial, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot în bloc cu privire la citații, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot în bloc pe marginea considerentelor pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot pe marginea întregului vot cu vot cu apel nominal. Am deschis votul. The vote is closed. Am închis votul. 22 de voturi pentru, nimeni împotrivă, 5 abțineri. Se adoptă. Mulțumesc. Următoarea reuniune este o reuniune comună cu MV pe o data de 11 la ora 7 și jumătate. Trebuie confirmată însă data și o reuniune doar a Comisiei Econ pe 21 martie, într-o joi, la ora 9 dimineața. Am închis uh, reuniunea, vă mulțumesc. I, I see you. No, okay, good. Meeting is closed. Exactly. We have tomorrow now. Dar și mâine dar eh, părea că lipsește ceva, spune domnul președinte. Și mâine avem o reuniune comună Econ liber în legătură cu evoluțiile recente cu privire la actul delegat privind combaterea spălării banilor, care se pare că n-a fost prea apreciat la nivelul Consiliului și de aceea am considerat că este cazul să avem mâine o discuție pe această temă. La ce oră? La ora 19, comisie comună, uh, reuniune comună cu Comisia Libe. Vă mulțumesc și acum suspend ședința.